Doamnelor și domnilor, ședința reîncepe, continuăm voturile, trecem la, acum la raportul Groș cu privire la uh, serviciile de transport feroviar pentru călătorii. Avem 52 uh, de amendamente ale Comisiei, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Campbell. Domnule președinte, nu mi s-a permis să iau cuvântul mai devreme. Una dintre principalele avantaje ale